So, ich bitte doch alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. Die Domnilor și domnilor, haideți dacă puteți, vă rog să luați loc, să vă luați eh, cartonașele de vot, cartelele de vot pentru votul electronic. Începem cu întrebarea orală. Am discutat-o azi dimineață, cu, pe punctul 4 de pe ordinea de zi. Deci avem întrebarea orală pentru Consiliu și Comisie. Cine-i pentru? Vă rog, ridicați mâna. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că putem spune că se adoptă. Să verificăm electronic? Da. Haideți să facem un vot de verificare. Vot electronic. Domnule președinte, puteți să ne spuneți ce votăm? La punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru aceia care n-au participat dimineața, am tratat problema pregătirii pentru COP16 a CITES. Și în acest context am pregătit o întrebare orală la adresa Consiliului și Comisiei care trebuie mai întâi să treacă printr-un scrutin intern. Deci, votăm electronic oportunitatea acestei întrebări orale. Deci, vă rog, cine susține întrebarea orală să voteze da. Mulțumesc. A votat toată lumea? Vot închis. 43 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Așadar, procedăm cum am stabilit și s-a propus dimineața. Mulțumesc! Bun. Și atunci continuăm cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Propun un vot electronic obiecție în temeiul articolului 88, alineatul 2, utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de suprafață a carcaselor de bovine. Deschid votul. Votul este electronic. A votat toată lumea? Atunci am închis votul. 22 pentru, 25 împotrivă, fără nici o abținere, se respinge. Trecem la 10, clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor pre periculoase. Nici aici lucrurile nu sunt prea complicate. Cine uh, susține proiectul, să ridice mâna acum. Pardon, trebuie să votăm mai întâi amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Și acum, uh, vot electronic pentru textul astfel amendat. Votul e deschis. A votat toată lumea? Închid votul. 51 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Și acum votăm uh, rezoluția legislativă cu vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Și se adoptă. Mergem mai departe la raportul Gardini, mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Aici vom petrece ceva mai mult timp la vot și votăm mai întâi amenamentul 65. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm electron. Deci, amenamentul 65, spune președintele, e de vot deschis. Vot închis. 26 pentru, 25 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Trecem la 68. Amendamentul 68. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? adoptat. 66 cade, 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 22 e caduc și acela, 71. Aici avem vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. A doua parte, cine pentru, împotriva, abține se respinge și asta. 69 pentru, împotriva, abține respins. Regii 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, spune președintele, dar haideți să verificăm. Vot electronic deschis pentru amendamentul 70. A votat toată lumea. Atunci închid votul. 32 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă foarte clar. 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem mai departe la un amendament oral Nu. Și amenamentul oral despre care vă doream să vorbesc cade. Și atunci trecem mai departe la 74. Vot deschis. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Zum AFET 6 stimmen wir über AFET 6. Votăm restul amendamentului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar. Verificăm electronic. AFET 6. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 21 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. AFET 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74, 7 pentru, împotrivă, 77. Cred că trebuie să verificăm electronic. Deschid votul electronic. A votat toată lumea? Vot închis atunci. 27 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 76. Cine pentru? Împotrivă? Abține respins. 24. Regii. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Regii 25. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul regii 25. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 34 pentru, 22 împotrivă, se adoptă clar. 78. Cine pentru? Împotriva abține respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri respins. 79 cine pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 80 cine pentru, împotrivă, abțineri respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în principiu, dar verificăm. Vot electronic deschis pe 84. A votat toată lumea? Atunci am închis votul. 29 pentru se adoptă. 27 cine e pentru? Regii 27 îmi cer scuze, spune președintele. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86 pentru Regii 27 a fost adoptat, da. Se dorește verificarea pe votul la amendamentul 27 al regii. Votul e deschis. A votat toată lumea? Iată, se respinge. Clever. 86. 86. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 85. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Regio 28. Pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 88 pentru, împotriva, abțineri, respins. 89 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm 89, spune președintele, vot electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea? Atunci am închis votul. Se respinge. 87. Cine pentru? Împotrivă. N-au participat decât 20 de colegi. Deci 87. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91. O 91 cade, buget 14, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Afet 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 pentru împreună cu 95, 96 și AFET 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 89 pentru, 98, pardon, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 29 pentru, împotrivă, abțineri și votăm electronic amenamentul legii 29. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 32 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri Respins. DV5 pentru, împotriva, abțineri, admis. 102. Cade. 101. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul amendament este regii 30. cine e pentru? Deci votăm regii 30. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 105. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, aș zice eu. Dar haideți să verificăm 109. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 42 pentru, 19 împotrivă, se adoptă foarte clar. 110 pentru, împotrivă, abține, respins. O 112 pentru, împotrivă, abține, respins. 113 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Regii 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 114 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, amenamentul 114, votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 26 pentru, 36 împotrivă, se respinge. Regii 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 116 pentru, împotrivă, Verificăm electronic amenamentul 116. A votat toată lumea? Votul e închis. Se respinge. 117 pentru, împotrivă, abține respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 119 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul consolidat 1, partea 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Trecem la regi 36, cine pentru, împotrivă, Abțineri. adoptat. Regii 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Buget 15 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. Regii 38 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 124 pentru, Împotrivă. abține, respins. 125 pentru, Împotrivă. Abține respins. Regii 39 pentru. Împotrivă. Abține respins. Trecem la amenamentul consolidat 1, eh, partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. Și cu aceasta, cred că putem trece peste câteva din paginile din acest document și continuăm la articolul 7, Amenamentul 144. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 146 pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. Regii 44 și Afet 11. Le votăm împreună. Cine e pentru? împotriva, abțineri, adoptat. 145, trebuie să votăm și pe acesta. Cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 147 pentru, împotriva, abțineri, respins. Afet 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Regii 45 pentru, împotriva, abțineri, respins. Afet 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 148 pentru, împotriva, abțineri, respins. RSG 46 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 149 pentru, 149. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Regii 47. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? adoptat. AFET 14, cine pentru, împotriva, abține respins. 150 pentru, împotriva, abține respins. 151 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 48 regii 4, cine pentru, împotriva, abține respins. 152 și 53 identice, le votăm împreună cine pentru, împotriva, abține respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm amendamentul 154, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Se respinge. 156 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 15, cine e pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 155 pentru, împotriva, abținere adoptat. 140, 57 și 158 identice, cine e pentru, împotriva, abțineri, respins. 159 nu se votează, amendamentul 13, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotriva, uh, abținere adoptată. 16 pentru, împotriva, abținere adoptat. 160 și 61 nu se votează, 17. Cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 163 pentru, împotrivă, abține respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 165 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 166 pentru, împotriva, abțineri, respins. 18 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 167 cade, 168 cine pentru, împotriva, abțineri, nu e clar. Verificăm electronic, vot electronic deschis pe 168. A votat toată lumea? Închid votul. Se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regi 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 171 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. DV6 pe, nu se votează. 172 cade, regii 50 cade și trecem la articolul 11, amenamentul 173. Cine pentru? Împotrivă, abține, respins. 174 pentru, împotrivă, abține respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Fet 15 pentru, împotrivă, abțineri respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. AFET 16 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri adoptat. 22 pentru, împotriva abțineri adoptat. Afer 17 pentru, împotriva, abțineri, respins. 179 pentru, împotriva, abțineri respins. 180 pentru. Se doriți o verificare la 179? Bun, deschid votul electronic. A votat toată lumea? Votul e închis. Se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 181 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Rege 51 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 182 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. DV7 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins amenamentul consolidat 2 pentru, împotriva abținerea adoptată. Și sărim mai departe la articolul 13, articol 192 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Regii 53 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Buget 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. AF 28 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. DV8 și Regi 54 cad și trecem la 27. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 28, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Atunci am închis votul și se adoptă clar. 193 pentru, împotriva abțineri adoptat. 194 pentru, împotriva abțineri ad, respins. Și trecem la 195, restul textului, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 196 pentru, împotriva, abțineri, respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 198 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 200. Nu, nu se votează nici 201, 204 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 200 3 pentru, împotriva, abțineri, respins. 205 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 206 pentru, împotriva, abțineri, respins. 207 și 208 nu se votează. 29 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 209 pentru, împotriva, abțineri, respins. 210 nu se votează. 211 pentru, împotriva, abțineri, respins. 212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 214 și 215 până la 216 nu se votează, afet 29 pentru adoptat, DV9 pentru, împotriva, abținere adoptat. Afet 30 pentru, împotriva abțineri nu e clar, votăm electronic. Deschid votul pe amendamentul la FET 30. A votat toată lumea? Vot închis. Respins. 218. Nu se votează. 219. Respins. 200, 20 și, 200, și DV10 nu se votează, nici uh, AF31, nici mai departe. Amendamentul 30 acum. Cine pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 Votăm 227. Cine pentru? Împotrivă? Am aici informații diferite care îmi parvin, spune președintele. Deci votăm, acum trecem la 31, da? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 228 acum pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 21, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33, prima parte, plus DV11, prima parte, sunt identice. Cine pentru? Împotriva, abțineri adoptate. Regii 55 și 56 nu se votează. Trecem la 230. Cine pentru? Împotriva, abțineri, respins. 33, a doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Se cere verificarea. Amendament 33, partea a doua. Votul electronic e deschis. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Atunci închid votul se adoptă clar. doi cine pentru? Amenamentul 232, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Buget 22, pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 233 pentru, împotriva abțineri adoptat. 234 pentru, împotriva abțineri adoptat. 358 pentru, împotriva abțineri adoptat. 235 pentru, împotriva abțineri respins. 236 pentru, împotriva abțineri adoptat. 237 pentru, împotriva abțineri respins. Buget 23 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 238 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 239 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 240 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 24 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 241 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 242 pentru. Împotriva abțineri respins. 243 pentru. Împotriva abțineri respins. Buget 25 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 244 pentru împotrivă, abține, respins. 245 pentru, împotrivă, încă o dată, 245. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Buget 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 247 pentru, împotriva, abține respins. 248 pentru, împotriva, abține respins. 249 pentru, împotriva, abține respins. 250 pentru, împotriva, abțineri respins. 251 cade, 256, 253, 254, 25, 255, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 34, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 256 pentru, împotriva, abțineri, respins. 35 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Regi 59 pentru, împotriva, abțineri, respins. Buget 28 acum. Celelalte, ca cine pentru, Împotriva abțineri, adoptat. 257 pentru, Împotriva abțineri, respins. 258 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 259 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. DV14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 260 pentru, împotriva, abțineri, respins. Trecem la 262. cine e pentru? Pentru. Amenamentul 262. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 263. Pentru? împotrivă, abțineri, vot electronic. Verificăm 263, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Și se adoptă. Cu o majoritate clară. Dar tocmai observ că votul socialistilor este cu unul în plus. O cartelă în plus. 38 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 39 pentru? Împotriva abțineri adoptat. DV1 pentru? Împotriva abțineri adoptat. 40 pentru? Împotriva abțineri respins. Regi 2 pentru? Împotriva abțineri adoptat. 42 pentru? împotriva abțineri adoptat. 1. Pentru, împotriva abțineri adoptat. 43. Restul amendamentului, cine pentru, împotriva abțineri respins. 44. Pentru, împotriva abțineri adoptat. 45. Cade. 46. Cine pentru, împotriva, abțineri respins. Regii 3 pentru, împotriva abțineri adoptat. Buget 4 pentru, împotriva abțineri adoptat. Afet 1 pentru, împotriva abțineri adoptat. Buget 5 pentru, împotriva abțineri verificăm electronic amendamentul buget 5 vot electronic deschis. A votat toată lumea? Închid votul. Socialiștii și democrații au un vot în plus. Acum e bine. 34 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 48. Cine pentru? Împotrivă, abținere adoptat. 50 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 51 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Regi 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Buget 9 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Afet 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotriva, abțineri, respins. Regii 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 3. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Regii 7 pentru, împotrivă, Votăm electronic amenamentul regii 7. A votat toată lumea? Atunci am închis votul. Se respinge. 3 și regii 9 identice. Cine e pentru? Împotriva abțineri adoptat. Regii 8 cine e pentru? Împotriva abțineri adoptat. 54 pentru, împotriva, abține respins. 55 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Regi 10 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Buget 10 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 4. Verificăm, verificăm, bine, bine, bine. La buget 10. A votat toată lumea? Vot închis. Deci se respinge. Era foarte clar. 4. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Regii 13. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Cincizeci pentru împotrivă, abținere adoptat. Buget 11 pentru, împotrivă, abținere respins. 16, 60 pentru, împotrivă, abținere adoptat. DV3 pentru, împotrivă, abțineri respins. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri adaptat. Regii 15 pentru, împotrivă, abținere, adaptat. Regii 16 pentru, ab, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 12? Nu. Se dorește verificarea, deschid votul electronic pe regii 16, eu zic că se respinge. A votat toată lumea? Închid votul. Ba nu, iată, se adoptă. Buget 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Regi 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Regi 18. Cine pentru? Împotrivă? Abține respins. Regi 19 pentru? Împotrivă? abțineri, respins. DV4, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFET 4, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, KD, regii 20, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6 cade, 63 da, 7 la fel, regii 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AF 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum vot final electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea. Votul a fost închis acum. 52 pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări Raportoare. Dar acum mai trebuie să votăm și uh, proiectul de rezoluție legislativă. Amendamentul 1 pentru pardon, buget 2. Cine e pentru? Împotriva abțineri uh, uh, admis uh, buget 3 adoptat și acum vot final asupra rezoluției, rezoluției legislative. Cine a votat? Am închis votul. 52 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportoarei. Doamna Gardini, înțeleg că doriți cuvântul. Vă rog. Si, grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră și celor care au contribuit la acest rezultat și propun să amânăm negoci- să inițiem negocierile cu Consiliul pe acest uh, dosar pentru a ajunge la un acord în prima lectură. Pe baza articolului 70 din regulament, propun să utilizăm raportul deja adoptat ca mandat pentru aceste negocieri și să formăm o echipă de negocieri condusă de președinte, eu, raportor și sigur toți raportorii din umbră să facă parte. Există obiecții la această propunere? Nu văd să fie cazul. Așadar, procedăm așa cum s-a propus uh, Articolul 70, știți că o să ne pricinească încă multe distracții de acum încolo. Ehm, deci, eh, eh, o să, o să mai revenim eh, în nenumărate rânduri la acesta. Bun, și atunci vă doresc negocieri de succes. Sper să ajungeți la adoptarea în primă lectură, așa cum vă doriți și dumneavoastră și Consiliul. Și trecem la următorul raport, și anume raportul privind politica în domeniul apelor, substanțe prioritate în domeniul politicilor în domeniul apelor, raportor Richard Zeber și trecem la amendamentul consolidat 8. Cine e pentru? Mhm. Împotrivă? Abține respins. Amendamentul consolidat se pe președintele. Bun. Votăm electronic amendamentul consolidat 8. A votat toată lumea? Închid votul. Deci se respinge cu o majoritate clară. Amendamentul consolidat 9. Vot deschis, electronic. A votat toată lumea. Bun, atunci închid votul. Se respinge și asta. Amendamentul consolidat 10. Vot electronic. Vot deschis. A votat toată lumea? Vot închis. 45 pentru, 14 împotrivă, se adoptă așadar. Există nelămuriri? Atunci, dacă nu sunt, trecem la amendamentul 70, care în versiunea mea cel puțin se află pe pagina 6. Da? Ca să se liniștească și doamna Rod Beren, sărim și noi niște pagini. Amendamentul 70. Cine e pentru? Împotrivă. Abține respins. 71. Pentru. Împotriva abțineri, respins. 231 pentru, împotriva, abțineri, respins. 72 pentru, împotriva. Verificăm electronic. Vot deschis pe amendamentul 72. A votat toată lumea? Verificăm, verificăm. Bot închis. Se adoptă. Iată. 73 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abține respins. 74 pentru? Împotrivă. abțineri, respins. 233 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. Verificăm 233. Uh, Autora dorește un, o, un vot electronic. A votat toată lumea? Închid votul și se respinge. 75 pentru. Împotrivă, Abțineri. Nu e clar. De aceea votăm electronic amendamentul 75. A votat toată lumea? Atunci închid votul Se adoptă. 7-6 pentru, împotriva, abțineri, respins. 7-7 pentru, împotriva, abțineri, respins. 234 pentru, împotriva, abțineri, respins. 78 pentru, împotriva, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 79 nouă, împotriva, Votăm electronic amendamentul 79. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge. 80 pentru. Împotriva. Abține respins. 81 pentru. Împotriva. Abținere adoptată. 235 pentru. Împotriva. Verificăm. Verificăm 235. Vot electronic deschis. A votat toată lumea? Închid votul. Se respinge. Și acum amendamentul consolidat, numărul 4. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 237 pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Sau nu e? Încă o dată. Amenamentul 237. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 92. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 93. Pentru împotriva, abțineri, nu este clar. Deci vot electronic la 93. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Deci se respinge, da? 238 pentru. 238. Cine e pentru? Împotriva? Abține respins. 94 a fost retras. 95 pentru. Împotrivă. Abține respins. 98 pentru. Împotrivă. Abține respins. 99 pentru. Împotrivă. Abține respins. 100 pentru. Împotrivă. Abține respins. 101 pentru împotrivă, abține respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 240 pentru, împotrivă, abține respins. 241 pentru, împotrivă, abține respins. 12 pentru, Împotrivă? Abțineri? Nu, este clar. Vot electronic pentru amendamentul 12. A votat toată lumea? Atunci votul e închis. Se adoptă, iată. Atunci trecem la compromisul 6. Cine e pentru? Împotriva abțineri adoptat. Și mai sărim peste câteva pagini. la pagina 13, în versiunea mea, amenamentul domnului Ulmer, numărul 156. Cine e pentru? 156. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 20 cade. 251. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 252 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 158 pentru? împotrivă, abțineri, respins. 203, 23 și 159 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Verificăm totuși 23 și 159 identice, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Se respinge. 24 pentru, împotrivă, nu, nu recunosc pentru că nu prea participați. Vă rog încă o dată, cine e pentru 24? Împotrivă, abțineri, adoptat. 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29. Cine pentru? Împotrivă. Abține respins. 30 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Avem un vot pe părți la amendamentul 32. Ah, s-a cerut o verificare? Bun, atunci verificăm amendamentul 30. Vot electronic deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Deci se adoptă. Chris Davis mă încurcă. Și acum, 32 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri adaptată. Și a doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Trecem la 38. Cine pentru? sau 35, 35 mi se spune că a, e caduc. Deci 30 a fost adoptat și de aceea cade și 35. 38 așadar. Cine e pentru? Împotrivă. Abține respins. Amenamentul consolidat 1 pentru Împotrivă. Abținere adoptată. Amendamentul 51. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 46. Pentru? Împotriva abținere respins. 49. Pentru? Împotrivă abțineri, se respinge, dar haideți mai bine să verificăm amendamentul 48, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Vot închis, atunci se respinge. Numărul 2. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 3. Cine pentru? Împotrivă. Abține respins. Amendamentul consolidat 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abține respins. Bine, bine, verificăm, spune președintele. Problema este că nu participă toată lumea la vot. A votat toată lumea? Vot închis. Iată, așa se adoptă. Să nu redeți, pentru că râsul ăsta nu e nici uh, pro și nici contra. Da? 54. Cine e pentru? Richard Zeber. Punct de procedură? Domnule președinte, uh, putem verifica încă o dată de ce n-am votat amendamentul 3? Haideți să verificăm totuși votul pe 3. Era respins amendamentul 3, dar verificăm prin vot electronic. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge cu o majoritate clară. Trecem la 54. Cine e pentru? Împotrivă abține respins. 57 pentru, 55. nu de fapt 55. Deci am votat 54 și votăm acum 55, spune președintele. Cine pentru 55? Împotrivă. Abține respins. 56 pentru. Împotrivă. Abține respins. 50 pentru. Împotrivă. Abține respins. 57 pentru. Împotrivă. Abține respins. 58 pentru. Împotrivă. Abține respins. 5 pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. Votăm acum compromisul 3 pentru împotriva abțineri, adoptat. Amenamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amenamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri respins. 56, 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 și 67 identice pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm votul electronic pe 66 și 67. A votat toată lumea? Vot închis. Iată, se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abține respins. 69 pentru. Împotrivă. Abține respins. Vot final pe proiectul de raport uh, astfel amendat. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul este închis acum. 46 pentru, 7 împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă. Și acum vot uh, final asupra rezoluției legislative, tot vot electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă și acest proiect de rezoluție. Felicitări colegului Richard Zeber. Richard Seber meldet sich zum Artikel Richard Seber vrea să intervine pe articolul 70. Vă rog. Da. Ă, ca să fie totul corect din punct de vedere formal, ca și doamna Gardini, vreau să arăt că aici ar fi bine să ajungem la un acord în ă, prima lectură și conform în temeiul articolului 7 al procedurii, regulamentele de procedură, Eh, cerem un mandat de negociere cu eh, Consiliul un, printr-o delegație din care să facă parte președintele, eh, subsemnatul și raportorii din umbră, iar noi vă vom ține, stimați colegi, la curent cu, în legătură cu negocierile, pentru că considerăm că acest raport este o bună bază pentru negocierile noastre. Există obiecții, țară, președintele? Ehm, dacă, nu, dacă există, atunci trebuie să votăm dacă vrem să ajungem la o, o adoptare în primă lectură. Vreți să votăm oportunitatea acestui mandat? Bun. Atunci deschid un vot electronic. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 44 pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. Astfel, iată, am votat mandatul pentru uh, negocieri care să ducă la adoptarea în prima lectură. Iată, vedeți, uh, exersăm și noi noul regulament de procedură, foarte bine, dar pot să vă spun că uh, avem deja 65% din dosare uh, în uh, adoptare în prima lectură este o creștere fenomenală față de procedura anterioară. Poate n-ar fi rău să adaug, chiar dacă știți uh, ce ați votat săptămâna trecută la Strasburg, anume că uh, și rezultatul negocierilor tripartite va fi negociat aici. Deci să știți că în următoarele săptămâni nu o să ne plictisim deloc. Și acum trecem la punctul 13, avizul colegului Crisogelos, care a fost amânat, care a mai fost perfectat și care acum urmează să fie votat. Există niște nelămuriri sau aveți alte întrebări? Nu. Atunci, amendamentul 138. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu-mi dau seama. Deci, deschid votul electronic pe amendamentul 138. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă. 139 pentru. Împotrivă abținere adoptat. Amendamentul consolidat 6 pentru împotrivă abținere adoptat. 141 pentru împotriva abțineri adoptat. 2 pentru împotriva abțineri respins. 142 pentru Împotrivă. Abține respins. 143 pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. 144 pentru. Împotrivă. Abținere respins. 145 pentru. Împotrivă. Abținere respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abținere adoptată. Amendamentul consolidat 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptată. 172 pentru, împotrivă, abțineri și nu este clar din nou, deci deschidem votul electronic pe amendamentul 172. A votat toată lumea? Închid votul. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri e neclar. Vot electronic deschis pentru amendamentul 3. A votat toată lumea? Vot închis. Se respinge. 173, 176 și 177 pot fi votate împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. 174 pentru? Împotrivă? Abține respins. 175 pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Consolidatul 19 pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Mai sărim puțin la amenamentul 6, cine pentru, împotriva, abținere adoptat. 7 pentru, împotriva, abținere adoptat. 8 pentru, împotriva, abținere adoptat. 9 pentru, se dorește o verificare la amendamentul 8. Vot electronic deschis pentru amendamentul 8. Vot deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 192 pentru, Împotrivă. Abține respins. 193 pentru. Împotrivă. Abține respins. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Consolidatul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul consolidat 20 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 201 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Consolidați 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 204 cade pentru că este uh, compatibil cu amendamentul 203. Deci 206. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 207 pentru. Împotrivă. abțineri, adoptat. 208 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 209 pentru, împotriva, abține respins. Amendamentul consolidat 21, cine pentru, împotriva, abținere adoptată. Sărim la 221, cine pentru, împotriva, abțineri, nu e clar. Nu pot să văd destul de bine și verificăm 221 în mod, cu vot electronic, votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul și se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 223 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Consolidat 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 239 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 240 pentru, împotriva, abțineri, respins. 241 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 200, 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 242 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 243 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 244 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 245 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 247 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotriva, abținere adoptat. 249 pentru, împotriva, abținere adoptat. A consolidat 11 pentru, împotriva, abținere adoptat. 252 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 253 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 200 5-4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 255 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 256 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 257 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 12 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 260 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 261 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 262 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 264 pentru, împotrivă, abțin respins. 265 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 266 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 269 pentru, împotrivă, abținere respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 270 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abține respins. 272 pentru, împotrivă, abține respins. 273 pentru, împotrivă, abține respins. 274 pentru, împotrivă, abține respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 275 pentru, împotrivă, abține respins. 276 pentru, împotrivă, abținere adaptat. 277 pentru, împotrivă, verificăm. 277, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Închid votul. Se respinge la mustață. 278 pentru împotrivă, abțineri, respins. 279 pentru, împotrivă, abțineri, 279 încă o dată. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 280 pentru. Bun. Verificăm electronic la 279. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge. 280 pentru. Împotrivă. Abține respins. 283 pentru. Împotrivă. Abține respins. 288 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 289 pentru, împotriva, abține respins. 290 pentru, împotriva, abține respins. 34 pentru, împotriva, Abținerea adoptată. 291 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 292 pentru, împotrivă, abținere respins. 35 pentru, împotrivă, abținere respins. 36 pentru, împotrivă, abținerea adoptată. 293 până la 295, luate împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 296 pentru, împotrivă, abținere respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Consolidat 13 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 39 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 298 pentru, împotrivă, abținere respins. 299 pentru, împotrivă, abținere respins. 40 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 300 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 301 pentru, împotrivă, abținere spins. Consiliat 23 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 45 pentru, Totul e clar acum? Deci 45. Cine e pentru? Împotrivă? Abțin respins. 304 pentru? Împotrivă? Abțin respins. 305 pentru? Împotrivă? Verificăm. Verificăm 305, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Vot închis și se adoptă. 306 pentru, împotriva, abține respins. 307 pentru, împotriva, abține respins. 308 pentru, împotriva, abține respins. 309 pentru, împotriva, abținere adoptată. 310 pentru, împotrivă, abținere adoptată. Consolidat 15 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 312 pentru, împotrivă, abținere respins. 313 pentru, împotrivă, abținere respins. 47 pentru, împotrivă, abține respins, 48 pentru, împotriva, abține respins, 314 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 315 pentru, împotriva, abțineri respins, 316 pentru, împotriva, abțineri respins. 317 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 321 pentru, Împotrivă. Deci, repet, spune președintele, 321. Cine pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. 322 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptată. 2 identice. 50 și 323 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptate. 324 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 325 pentru împotriva, abțin respins. 326 pentru, împotriva, abținere adoptată. 51. Se dorește verificarea la 326. Am deschis votul. A votat toată lumea. Vot închis. Se adoptă. 51 pentru împotrivă, abține respins. 327 pentru, împotrivă, abține respins. 52 pentru, împotrivă, abține respins. 328 pentru, împotrivă, Haideți să votăm electronic amenamentul 328. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă. 329 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. 330 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 53 pentru împotrivă, abțineri, respins. 331 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 332 pentru, împotrivă, Haideți să votăm. Electronic, 332. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă foarte clar. 333. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 334 pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 335 pentru? Nu, cade. 336 pentru? împotriva, abțineri, respins. 337 pentru, împotriva, abțineri, respins. 338 pentru, împotriva, abțineri, respins. 339 pentru, împotriva, abțineri, respins. 340 împotriva, abțineri, se adoptă. 341 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 342 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 343 pentru. Împotrivă. abținere respins. 344 pentru. Împotrivă. abținere respins. 345 pentru. Împotrivă. abținere respins. 346 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 347 pentru, împotrivă, adoptat. 348 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 349 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 350 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar. Votăm la 350, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Închid votul. Se respinge. 351 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 352 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 354 pentru. Împotrivă. Abțineri. adoptată. 355 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 356 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 357 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 358 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 359 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 360 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 361 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm electronic, amendamentul 361. A votat toată lumea? Vot închis. Se respinge. 362. Ba nu, cer scuze, președintele cade, 362, cine pentru 363, împotrivă, Trebuie să verificăm. Verificăm 363, vot electronic. A votat toată lumea? Vot închis. Se adoptă clar. 364 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 365 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 3, consolidat 16 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 368 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 369 pentru, împotriva, abținere adoptat. 370 pentru, împotriva, abținere adoptat. 371 pentru, împotriva, abținere adoptat. 372 pentru, împotriva, abținere adoptat. 373 pentru, împotriva, abținere adoptat. 54 pentru, împotriva, abținere adoptat. 55 pentru, împotriva, abținere adoptat. 36 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 57 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotriva, abținere adoptat. Consolidatul 1 pentru, împotriva, abținere adoptat. Consolidatul 2 pentru, împotriva, abținere adoptat. 67 pentru, împotriva, abținere adoptat. 68 pentru, împotriva, abținere adoptat. 69 pentru, împotriva, abținere adoptat. 70 pentru, împotriva, abținere adoptat. 71 pentru, împotriva, abțineri, respins. 72 pentru, împotriva, abțineri, respins. 73 pentru, împotriva, abțineri, respins. 74 împotriva, abțineri, adoptat. 75 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Se dește verificarea electronică la amendamentul 75. A votat toată lumea? Votul închis. Și se adoptă. Trecem la consolidatul numărul 3. Pentru? Împotrivă? Abținere adoptată. Amendamentul consolidat 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem mai departe la amendamentul consolidat 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 94 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 95 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 96 pentru, împotrivă, abținere, le respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 98 pentru, împotriva, abține respins. 99 pentru, cade, 100 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 101 pentru, împotriva, abținere adoptat. 103 pentru, împotriva, abținere adoptat. 104 pentru, împotriva, abțineri și nu e clar. Verificăm 104. Vot electronic deschis. A votat toată lumea? Închid votul. Și se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 106 pentru, împotrivă, abținere respins. 107 pentru, împotrivă, abținere respins. 108 pentru, împotrivă, abținere respins. Adoptat 109 uh, pentru, împotrivă, abținere adoptat 110 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Verificăm 110 electronic. Vot închis. Se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abținere adoptată, 112 pentru, împotriva, abținere adoptată, 113 pentru, împotriva, abținere adoptată, 114 pentru și 115 împreună. Cine pentru? Împotriva, abțineri și se resping. Nu? Haideți să verificăm atunci. Nu e nicio problemă. A votat toată lumea? Se închide votul. 44 pentru, iată, se adoptă. 117 pentru, împotriva, abțineri, respins. 118 pentru, împotriva, abțineri. Eu zic că e adoptată. Postăm electronic 118. Ați votat cu toții? Închid votul. Și se adoptă cu 34 la 20 de voturi. 119 pentru, împotrivă, abține respins. 120 pentru, împotrivă, abține respins. 121 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 122 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 123 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 124 pentru, împotrivă, împot- abțineri și se respinge. 125 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 126 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 127 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 128 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 129 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 130 pentru, împotrivă, abținere adoptată. 131 pentru, împotrivă, abținerea respins. 132 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 133 pentru, împotrivă, abținere respins. 134 pentru, 134 nu se votează, deci votăm 135. Eh, Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreau să spun încă de pe acum că vă felicit pentru acest aviz cu cele mai multe voturi electronice și acum deschid votul electronic final asupra propunerii astfel amendate. A votat toată lumea. Votul închis. Iată, 49 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Se adoptă așadar. Trecem la dosarul numărul 14, amenințării la adresa sănătății la locul de muncă legate de asbest. Raportarea este Zabine Vils și începem cu compromisul 1. Ba, nu. Îmi cer scuze, spune președintele. Haideți să luăm și noi o pază de respiră și să începem cu amenamentul 1, cum se cade. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 1, pentru, împotriva, abținere adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 22 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 24 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 25 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 27 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Consolidatul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat și ajungem la votul final, vot final deschis. Este vot electronic. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 49 pentru, un vot împotrivă, fără abțineri. Felicitări, doamnă Vils. Și iată, am ajuns și noi la sfârșitul sesiunii de votare și trecem la punctul 15, transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate. Dacă vreți, permitem într-un timp foarte scurt acelora care vor să participe sau să asiste la dezbatere să se instaleze în fotoliu, iar celorlalți să le permitem să părăsească sala în liniște. Jetzt möchte ich als allererstes der Berichterstatterin. Mai, dau mai, cu, mai întâi cuvântul raportoarei, odată ce murmurul ăsta din sală se mai potolește. Und die Berichterstatterin ist die Kollegin. Raportoare este doamna Pârvanova, care este singura care i-a dau cuvântul acum. Vă rog, stimată colegă. President, I would like to tell Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le spun tuturor colegilor care au depus amendamente și au făcut propuneri pe acest dosar foarte sensibil că le mulțumesc. Mulțumim și raportorilor din umbră pentru cooperare către amendamente solide de compromis. Am avut o întâlnire, am lucrat și Vreau să vă prezint acum ce a rezultat în urma acestor întâlniri. O să mă refer la principalele puncte pe care încercăm să găsim o poziție comună pe care să o accepte toată lumea. Lucrăm la primul set de amendamente de text de compromis 1.4 pentru a putea uh, lua în considerare aspectele de timp. În primul rând, vreau să elimin calendarul dual un calendar pentru uh, medicamente generice, 90 de zile pentru rambursare, 180 de zile în total. Apoi, șase 60 de zile în total pentru medicamente generice rambursare și, uh, de asemenea, statele membre să poată folosi HGA când se aplică de asemenea, calendarele duble pentru autoritățile naționale și opțiune pentru un calendar unic. Un alt proiect de compromis, 5, unde se abordează articolul 8 și am prevăzut o serie de remedii. Vrem să mai uh, facem propunerea Comisiei mai flexibilă și statele membre să hotărască cum garantează existența remediilor și a medierii. Deci le dăm ocazia să hotărască în ceea ce privește articolul 13 și bioechivalență. Obiectivul este să clarificăm textul propunerii Comisiei Europene și să ne axăm pe un principiu, nerealocarea elementelor de autorizare pentru scoatere pe piață, compromisul 6, separarea clară dintre procesul autorizațiilor de punere pe piață și rambursare nu vor aduce atingere eforturilor uh, autorităților de a avea acces la datele din aceste autorizații. Și, de asemenea, un compromis pentru a ne axa pe principiul transparenței, compromisul 7, aspecte cheie, cum ar fi transparența procesului decizional, la fel cu ceea ce există pentru agențiile europene și transparența prețurilor pentru acest lucru se poate face pe baza informațiilor furnizate către comisie. Există și alte părți din text care au fost modificate de colegi îi invit să intervină și astăzi și mai există o dispoziție care trebuie să fie obiectivă și consecventă și anume drepturi de proprietate intelectuală și neinterferență în articolul 14. Acum avem o transpunere directă a unei recomandări din 2007 de la Digi Competitions când se de, uh, identifică practici uh, care nu sunt de bună credință din partea originatorului, trebuie ca acestea să fie combătute. Nu cred că există niciun motiv obiectiv pentru a uh, redeschide ușa problemelor care țin de brevetare și articolul 14 trebuie să rămână așa cum este el în prezent, pe baza studiilor comisiei. Să vedem acum ce putem uh, primi din partea uh, Consiliului și a celorlalți colegi din Parlament. S-au înregistrat progrese în discuțiile din Consiliu și vreau să încurajez statele membre să continue uh, acest gen de abordare. Evident, este dificil să merge mai departe cu o directivă așa de veche, ea există de 20 de ani și trebuie să garantăm că deciziile de rambursare a prețurilor sunt clare, transparente, fundamentate și că permit accesul eficient pentru pacienți la medicamente noi și accesibile. De asemenea, abordăm o serie de preocupări exprimate de statele membre și de autoritățile naționale și cred că trebuie să continuăm pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a modifica legislația existentă. Mulțumesc! Mulțumim, stimată colegă, doamna Cocoviș din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să mulțumesc doamnei raportor și tuturor celor care s-au implicat, fiindcă am avut o adevărată muncă de echipă. Știu că pentru multe state membre, directiva este una problematică. Dar trebuie să avem în vedere că trebuie să îmbunătățim legislația în vigoare și am încercat și încercăm în continuare ca directiva să fie realistă și acceptabilă pentru toți cei implicați. Trebuie să adoptăm noi măsuri și trebuie să ne gândim mai ales la pacienții noștri pentru a le garanta siguranța. Mai mult, problema transparenței în acest domeniu este una extrem de relevantă, fiindcă este foarte important și pentru statele membre și pentru industrie ca lucrurile să evolueze cum trebuie. PPU-ul a propus amendamente cu o mare valoare adăugată, amendamente de compromis. Am um, extins și am simplificat noile calendare și am reușit cu ajutorul întregului grup să ajungem la un acord pe articolul 8. Există doar două paragrafe acolo, dar nu am șters întregul articol. Am încercat să reducem obligațiile asupra statelor membre. Prin intermediul amendamentelor am ajuns sau am oferit autorităților competente acces complet la date și posibilitatea de a include și de a genera date suplimentare. Mă întreb dacă medicamentele orfane ar trebui să fie introduse însă în această directivă. Eu cred că acest lucru va fi dezbătut în grupul nostru. Suntem pentru uh, ideea de transparență, integritate și independență a proceselor decizionale, dar există o serie de definiții ce încă rămân să fie clarificate. Mai avem ceva timp disponibil pentru discuții, așa că cred că putem ajunge la un compromis acceptabil de toți cei implicați. Vă rog să vă gândiți la aceste chestiuni și să ne sprijiniți și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cocovici. Sociali și democrați, raportor din umbră. Mulțumesc, domnul președinte doamna Childers, este uh, foarte dificil, fiindcă statele membre trebuie să aibă dreptul de a-și organiza sistemul medical, dar trebuie să avem și o industrie farmaceutică durabilă. Trebuie să promovăm interesul sănătății și al pacienților. Așa că o, con- o să continu cele spuse de colegii mei. Mulțumesc doamnei raportor pentru colaborarea pe acest raport. Cred că trebuie să sprijinim rapoartele pentru a reduce nivelul de birocrație la statele membre și pentru a extinde termenele limită pentru stabilirea prețurilor și rambursare. Trebuie să ne gândim la amendamentele pentru a ajusta articolele referitoare la sancțiuni și cerințe de raportare, să nu mai facem legătura cu brevete eh, pentru întârzierea intrării medicamentelor generice pe piață, și trebuie să existe decizii la nivelul statelor membre în acest sens. Vom analiza toate amendamentele pentru a garanta transparența procedurală în statele membre în ceea ce privește experți și autoritățile competente. Știm că există o serie de probleme în acest sens. Aș vrea de asemenea, dragi colegi, să sprijinăm baza de date Euripide deja existentă, în care un număr mare de state membre sunt implicate. Trebuie să avem transparență cu privire la prețuri, schimb de informații pentru acces echitabil la medicamente în Europa. costurile acestei, de funcționare acestei baze de date sunt de 150.000 de euro pe an, deci n-ar trebui să fie o problemă. Mă refer la amendamentul 259. O să lucrăm împreună la acest raport în, uh, următoarea, în următoarele zile și sper să ajungem la niște amendamente de compromis bune și o poziție fermă. Mulțumesc! Din partea verzilor avem pe cineva? Nimeni. Pentru ECR, nu știu dacă este cineva în sală, domnul Alde Susa. Nu? François Grostet atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici de o chestiune foarte importantă, trebuie să fim foarte vigilenți pentru că există state membre care în ceea ce privește problemele de finanțe publice, au introdus măsuri pe termen scurt pentru a reduce cheltuielile pentru medicamente. Trebuie să vedem care sunt care e impactul pe termen lung a acestor măsuri asupra competitivității UE. În ceea ce privește de- și dependența sanitară a măsurii um, europene, trebuie să găsim iar un echilibru. Trebuie să susținem și să recompensăm inovația, trebuie să oferim uh, pacienților acces la medicamente și să avem o bună gestionare a costurilor. Trebuie să se reglementeze uh, anumite aspecte și nu să reglementăm autorizațiile de punere, de comercializare pe care le avem deja în directiva din 1983. Am depus amendamente aici, fiindcă am vrut să insist asupra importanței de a nu uh, reevalua la nivel național plus valoarea națională a medicamentelor orfane din perspectiva rambursării și a costurilor. Aici nu trebuie să existe uh, probleme. Îngrijirile de sănătate sunt gestionate de la nivel național, regional și local în funcție de stat și nu cred că trebuie să creștem în mod inutil termenele și să creștem povara administrativă. E important ca prezenta directivă să garanteze că nu există redundanțe în procedeile naționale, regionale sau locale. Am depus o serie de amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia acum. Lidia înainte. Mulțumesc! Într-adevăr, vorbim despre niște dispoziții foarte importante, fiindcă în funcție de cât de repede poate ajunge un produs medicamentos pe piață, se îmbunătățește calitatea vieții pacienților și, de asemenea, timpul scurt pentru comercializare va ajuta producătorii. Există produc, uh, proceduri destul de costisitoare și uh, poate că mm, dacă timpul este prea lung, producătorii vor retrage de pe piață. Eu cred că dacă putem grăbi puțin lucrurile, impactul asupra pieței poate fi pozitiv. Informațiile cu privire la medicamente inițial apăreau în jurnalele de specialitate, dar acum trebuie să fie disponibile tuturor cetățenilor. Fiecare cetățean trebuie să aibă acces la acele informații și poate să citească singur pentru a vedea dacă statul va sprijini produsul respectiv disponibil pe piață. Foarte important pentru pacienți acest lucru. În sistemele de sănătate, cu reduceri bugetare, este dificil să ajungi la echilibru corect între cheltuieli și uh, siguranța pentru pacienți. Comisia acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o propunere dificilă, însă avem mare nevoie de această propunere în Europa. Vrem să mulțumim Parlamentului European, doamnei raportori, Pardonova și raportorilor din umbră pentru eforturile făcute pentru a ajunge la un rezultat pozitiv și cu bunăvoință și deschidere vom înregistra progrese. Vă garantez că Comisia este hotărâtă să urmeze în mod pragmatic și, pragmatic și flexibil negocierile pentru a ajunge la un rezultat bun. Vrem să îmbunătățim situația existentă. Prin urmar, nu vrem în niciun caz să facem pași în urmă, din potrivă vrem să facem pași înainte ca să îmbunătățim lucrurile și eh, deocamdată tot ce vrem este să ne declarăm încrederea că Parlamentul și Consiliul uh, vor colabora pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. De asemenea, mulțumim președinției cipriote pentru efort și Consiliului pentru uh, cooperare. Mulțumim și președinției irlandeze care și-a declarat deja disponibilitatea de a lucra pe acest subiect și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru semnalul pozitiv transmis. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna raportor. Încă o dată, vreau să vă spun că sunt uh, foarte deschisă să lucrez cu raportorii din umbră uh, în același mod pozitiv în care am făcut-o până acum. Lucrurile evoluează către îmbunătățirea directivei deja am îmbunătățit semnificativ transparența procesului decizional, am îmbunătățit procesele de evaluare în domeniul stimularea produselor inovative, toate pentru în avantajul pacienților și pentru stabilitatea sistemului sanitar. Statele membre care, dintr-un motiv sau altul, încă mai ezită să se alăture, vreau să transmit un mesaj în numele tuturor raportorilor din umbră luăm în considerare restricțiile, constrângerile și dificultățile cu care se confruntă, vrem să le ușurăm viața și toți cei care au emis un aviz la nivel național pe baza propunerii inițiale a Comisiei, vrem să le spunem că am modificat textul în mod semnificativ. Propunerea are acum o altă formă, mult mai apropiată de poziția Consiliului. De aceea sperăm și suntem convinși că vom avea o bună cooperare și actul acesta legislativ va fi finalizat cu succes. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenții. 19 decembrie este data în care, la care va avea loc votul în comisie și nu avem încă data pentru plenară. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 16, modificarea directivei 2666 ce privind introducerea pe piața bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir. Domnul Panayotos este raportorul pe acest dosar. Aveți cuvântul, domnule Panayotos. Chairman, dear colleagues, I am... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă dau câteva detalii despre această directivă importantă cu privire la interzicerea cadmiului din bateriile cu cadmiu și litiu. Ca să fiu mai uh, succint, voi trece la limba bulgară. Directiva Directiva Parlamentului și Consiliului eh, despre care vorbim interzice punerea în, eh, pe piață a eh, acumulatorilor și bateriilor pe baterii de cadmiu care conțin mai mult de 0,02% cadmiu din greutatea totală a bateriilor și celulelor respective. Instalațiile de alarmă, dispozitivele medicale, instrumentele medicale fără fir, Uh, sunt exceptate de la această interdicție. Din mai multe motive, uh, procedura este, uh, a fost amânată din 2010 până acum. Având în vedere că cadmul este pe, inclus pe lista substanțelor periculoase și datorită a efectului său nociv asupra sănătății umane, această chestiune este atât de importantă importantă. Cadmiul se, are caracter bioacumulativ atât în natură cât și în organismul uman și cadmiul poate provoca daune irreversibile pentru sănătate. Aș vrea să reținem că dacă găsim sisteme eh, corespunzătoare de eh, dezafectare, manipulare și eh, reciclare a uneltelor fără fir, cadmiul poate fi recuperat 100% și ciclul de viață al cadmiului în aceste produse industriale poate fi prelungit, reducând semnificativ riscul pentru mediu și riscul, riscurile de sănătate. Sigur, posibilitatea de reciclare 100% a bateriilor uh, pentru cadmiu nu uh, este decât una teoretică, dar se pot minimaliza riscurile pentru sănătatea omului și pentru uh, mediu. Alternativele la bateriile pe bază de cadmiu Uh, sunt uh, chiar mai bune decât aceste uh, baterii și pentru că sunt mai eficiente sub raport energetic și pentru că sunt mai ușoare. Dar problema este că au un ciclu de viață mai redus decât bateriile pe bază de nickel și cadmiu. În plus, nu funcționează la fel de bine ca și cele din tâi la temperaturi scăzute și nu există, deci, stimulente suficiente pentru uh, crearea de instalații pentru reciclarea acestora. Tocmai de aceea consider că ar fi oportun și rațional să uh, prelungim uh, perioada de derogare de la 31 12 2011 până la 31 decembrie 2016. Acesta ar fi un bun compromis prin care uh, am avea și o posibilitatea să uh, am, implicăm și să protejăm până la urmă cetățenii, societatea civilă în um, acest uh, domeniu. Ar fi și un răgaz care ar permite să schimbăm cel mai bune practici în domeniu. De asemenea, se pune destul de frecvent uh, întrebarea uh, legată de uh, punerea în funcțiune a produselor care au fost vândute deja. Și se mai trebuie avut în vedere și problema pieselor de schimb. Trebuie să informăm pe furnizori în ce privește data intrării în vigoare a acestei interdicții. Iar dacă această dată va fi după 31 uh, decembrie 2016, uh, bateriile pe bază de nicol și cadmium trebuie să nu se mai regăsească pe uh, piață, respectiv să nu mai fie puse pe piață. Aș mai adăuga faptul că uh, revizuirea acestei directive trebuie să includă și um, tratarea problemei mercurului, care din motive ecologice uh, ar trebui să ajunge, uh, ajungă la, să obțină același regim. Uh, eu propun să se formuleze o interzicție similară pentru uh, uh, produsele care conțin mercur. Așa am putea uh, să uh, uh, accelerăm inclusiv adaptarea producției marilor producători de mercur să treacă la noile tehnologii pe bază de alte substanțe și libere de mercur. Pentru că anual circa 4.000 de tone de mercur sunt astfel puse în, în circulație. Sigur, pentru asta trebuie să elaborăm și unele uh, Uh, prevederi și dispoziții care să ajusteze textul legislativ la uh, tratatul de la Lisabona, pe care trebuie să-l respectăm în tocmai. Salut propunerea Comisiei, dar există uh, un caz în directiva pentru baterii în care trebuie să corectăm poziția Comisiei. Am cooptat și unui experți în acest sens. Știm că este dificil pentru Consiliu să cadă de acord cu toate aceste chestiuni și pentru lămurirea și tranșarea acestei probleme, propun ca comisia noastră să elaboreze un eh, să, să solicite un aviz eh, cu privire la oportunitatea utilizării actelor delegate în acest caz. Eu sper că veți susține această abordare și vă propun ca până la 31 decembrie 2016 să putem prelungi această uh, prevedere de uh, derogare, de exceptare. De asemenea, Uh, sper că sunteți de acord și veți susține uh, obiectivul de reciclare 100% a cadmiului și prin asta reducerea și minimalizarea riscurilor de sănătate și de mediu. Acest lucru este în uh, folosul tuturor și nu în ultimul rând inclusiv al companiilor. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi acum și dau cuvântul raportării din partea PPE, doamna Cocovici. I would like to thank to raport... Mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru cuvintele de acum, dar și pentru consultările din timpul procesului. Sunt de acord cu unele din amendamentele propuse de raportor, dar nu cu toate. Vom dezbate mai departe problema în grupul PPE pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru a echilibra aspectele de mediu, economice și um, celelalte aspecte. Este un document extins cu o listă lungă de uh, excluderi și criterii. Directiva propusă de comisie intenționa doar să um, dea drepte excepții bateriile cu nichel și cadmiu folosite în uh, uh, uneltele electrice. Propunerea comisiei s-a axat pe această problemă. Din acest motiv, studiul de impact a studiat a doar această excepție și efectele sale asupra mediului și economiei. În uh, raportul său, raportorul a propus uh, extinderea acestei uh, excepții și la bateriile cu mercur, bateriile tip pastilă. Jucările pentru copii sunt unele din produsele care folosesc acest tip de baterii. Și este un motiv de îngrijorare pentru că copiii sunt cei mai afectați de mercur. Aceleași proceduri care evaluează impactul Um, bate, bateriilor cu cadmiu nu au fost făcute și în cazul uh, bateriilor cu mercur. Sprijin eliminarea acestor substanțe uh, dăunătoare pentru mediu. Dar acestea trebuie, această eliminare trebuie făcută cu motiv. Procesul de reciclare și eliminare trebuie văzut ca o sursă de posibilități pentru Europa, care se confruntă cu criza resurselor și a materiilor prime. Trebuie să recapturăm și să păstrăm ce avem deja în Europa și să creăm produse care sunt sigure din punct de vedere uh, ecologic și sunt uh, benefice din punct de vedere economic. Vom uh, depune și amendamentele noastre pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Jorgenson. Să vedem de despre ce vorbim aici. Cadmiul este o substanță extrem de periculoasă. În directiva RICI este clasificată ca o substanță foarte îngrijorătoare – nu este o coincidență, pentru că este dăunător pentru oameni și ne poluează mediul. Aceasta o știm. De aceea am creat regulamentul privind bateriile în 2006. Dar nu am inclus uneltele electrice atunci, deoarece majoritatea Parlamentului și din grupul meu, nu în grupul meu, dar majoritatea Parlamentului, a fost convinsă că în industrie nu există alte alternative. Dar știm acum că nu este adevărat, avem alte opțiuni și mai competitive având în vedere prețul. Dacă e să urmăm logica normală pe care o urmăm atunci când reglementăm produsele chimice, trebuie să găsim alternative care sunt inovatoare care nu dăunează sănătății și mediului. Dacă așteptăm ca schimbările să vină de la sine, de ce să mai dăm legi? De ce să mai dăm legi dacă oricum știm că bateriile cu litiu sunt mai ieftine? Prin urmare, nu e de mirare că nu sunt de acord cu raportorul când sugerează că ar trebui să amânăm eliminarea excepției de la 2016 la 2017. Eu sugerez să chiar să trecem la 2014. Acestea fiind spuse, aș dori totuși să-i mulțumesc raportorului. Ați făcut o treabă foarte bună și ați abordat foarte bine multe din aspecte. Uh, am fost uh, convins de ambiția dumneavoastră în ceea ce privește bateriile cu mercur. Dar, la fel ca în cazul bateriilor cu cadmiu, e nevoie să amânăm eliminarea lor pentru 2017 și să o facem în 2014. Sper că veți sprijini această propunere atunci când vom începe negocierile. Este de asemenea un lucru îmbucurător că raportorul propune ca bateriile cu mercur și cadmiu nu doar să fie eliminate atunci când timpul expiră, ci să fie chiar retrase de pe piață. Și cred că aceasta elimină o portiță de scăpare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Jurgenson. Carl Schleiter. Julius, mm, ești ghinionist pentru că eu sunt astăzi alți, am participat la negocierea ta trecută și am fost dezamăgit. Domnule președinte, nu am putea să introducem o nouă regulă prin care Comisia să penalizeze statele membre nu doar cu 2%, 5%, 20% de reducere a asistenței atunci când încalcă legile, nu am putea să reducem salariile comisarilor cu 10-20% atunci când aceștia nu își îndeplinesc îndatoririle. Articolul 11 spune clar că bateriile integrate trebuie să fie ușor de scos. Dacă aveți în față un ecran pe care o persoană normală și chiar un profesionist uh, nu-l poate deschide cu ușurință pentru a scoate bateria, este un lucru dăunător pentru mediu. Nu, bateria nu poate fi ușor de schimbat, este dificil de reciclat și aparatele trebuie cumpărate atunci când bateria se strică. De ce nu punem în aplicare articolul 11? Iar excepția în ceea ce privește transferul de date nu este aplicabilă. În al doilea rând, în 2009, Comisia trebuia să vină cu o propunere pentru etichetarea capacităților. Mi s-a pro promis că voi primi un răspuns în iunie și nu l-am primit. Exact aceste două probleme le-am discutat și data trecută. Am avut negocieri dificile cu Consiliul, cu Comisia și la sfârșitul acestor negocieri anevoioase am hotărât că în 2009 se va eticheta capacitatea pentru uh, bateriile folosite. Am avut discuții cu fabricanții, cu lobiștii și am convenit formularea din articolul 11 dar acum acest compromis este ignorat și nu mi se pare în regulă. Sper că vă veți ocupa de această problemă. Dar să revenim la raport. În 2006, când am negociat asta, aveam câte o unaltă electrică în fiecare mână. Una era cu baterii cu cadmiu și nichel, cealaltă era folosea o tehnologie alternativă atunci. Și aceasta din urmă era de două ori mai eficientă decât cea cu baterie nickel-cadmiu. Ni s-a explicat de ce bateriile cu nickel și cadmiu erau uh, imposibil de eliminat și erau utile. Deci acum șase ani am sunat uh, asociațiile profesioniste ale constructorilor din Suedia. Aceștia mi-au spus că folosesc baterii cu litiu, nu cu nichel și cadmiu, în 2006. Nu mi se pare că ar avea vreun sens să tot așteptăm până în 2014. Este o propunere bună, dar deja e târziu. Nu are niciun sens să așteptăm. Pentru că nu, nici nu mai avem nevoie de o directivă. E doar un document inutil. Trebuie să le eliminăm mai devreme, pentru că toate motivele indică aceasta. E o iluzie să vorbim de reciclare în privința bateriilor cu cadmiu. Nu putem să reciclăm cadmiul, nu-l vrem. Vrem să le eliminăm de peste tot. Putem să vorbim despre o recuperare de 100%, dar atunci ar trebui să le aruncăm la groapa de gunoi. Nu avem ce să facem cu ele. Trebuie să le eliminăm treptat cât de repede posibil. Pentru că atâta vreme cât se găsesc pe piață, noi adunăm munți de cadmiu pentru generațiile viitoare și le punem în pericol. Nu avem niciun motiv să mai așteptăm. Iar alternativele sunt mult mai performante. Sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește bateriile pastilă. Doamna Cucovic, să știți că există un studiu de impact al Comisiei, iar rezultatul studiului este foarte încurajator bateriile pastilă pot fi eliminate. Deci comisia a studiat acest lucru. Am putea să fim mai ambicioși însă cu data. Prin urmare, etichetarea capacităților pentru baterii, aplicarea articolului 11 și să grăbim eliminarea bateriilor. Nu avem motive să mai așteptăm. Cred totuși că e bine să avem o dată pentru eliminarea și una pentru scoaterea de pe piață, pentru că nu putem să le scoatem de pe raft în aceeași zi. Ar fi mai bine să avem două date. Să avem o dată pentru uh, eliminarea lor și încă o dată pentru scoaterea de pe piață. Mulțumesc, domnul Șuter, și dau cuvântul doamnei Oza Vestlund mycket som har sagt som har varit klokt och eh, vi var ju några stycken som var med redan 2000. S-au spus deja foarte multe lucruri eh, bune și eu am fost aici în 2006 și după cum s-a spus, nu este adevărat că nu sunt alternative la bateriile cu nichel și cadmiu pentru uneltele electrice. Am dat exemple în plenară de alternative, dar oamenii nu m-au ascultat. Acum suntem în 2012 și o mare parte din piața suedeză este reprezentată de uneltele electrice ce nu conțin cadmiu. Acestea există, prin urmare, sunt competitive și, bineînțeles, ar trebui să eliminăm bateriile cu cadmiu cât de repede posibil. Ar fi trebuit să o facem acum șase ani, dar măcar să facem acum cât de repede cu putință. Cu privire la bateriile cu mercur, așa zisele baterii pastilă, Comisia a făcut un studiu care arată că acestea sunt care arată că există posibilități economice și tehnice de înlocuire ale bateriilor. În Parlament și în Uniunea Europeană în general am adoptat o poziție foarte dură la nivel internațional și național pentru interzicerea mercurului, pentru că știm că este extraordinar de toxic. De ce să avem o excepție pentru aceste baterii pastilă? acest lucru a fost documentat, a fost stabilit, putem să le interzicem și să facem acest lucru. Sofie Oconi. Merci, Monsieur le Président. Sofie Oconi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau întâi să salut munca raportorului în ceea ce privește modificarea directivei pentru că este oportun și important să le impunem cetățenilor o schimbare a obiceiurilor. Să intervenim în ceea ce privește bateriile. Cred că raportul a măsurat foarte bine, a echilibrat bine lucrurile, pentru ca dincolo de aspectul de conservare a planetei, care este un aspect fundamental, el a luat în considerare și aspectul economic, ce este de asemenea demn de luat în seamă. De exemplu, raportorul a considerat că este important să amâne cu un an termenul limită pentru ca piața să aibă timp și pentru ca cetățenii să aibă timp. Și cred că este un lucru bun. Eu aș vrea să propun totuși să studiem ideea de a merge mai departe, în special în ceea ce privește articolul 1 În ceea ce privește data limită, 31 decembrie 2016, dacă nu putem să mergem mai departe, dintr-un motiv simplu. În unele state membre există cetățeni cu o putere de cumpărare mai scăzută decât în statele noastre, în Franța sau în Suedia. Bateriile cu litiu costă mai mult decât bateriile cu cadmiu. Și cred că ar fi interesant să vedem care e impactul economic asupra cetățenilor săraci. Și din solidaritate cu aceștia, dacă nu am putea să mai amânăm cu un an sau doi eliminarea bateriilor, având în vedere că în acest timp litiul va fi introdus oricum pe piață. Apoi, cu privire la articolul 6, alineatul 3, se propune ca în cazul uh, uneltelor care funcționează cu nichel și cadmiu să înlocuim întregul mecanism, ceea ce nu mi se pare oportun de ce să nu se schimbe doar bateria sau acumulatorul? Ca să, să nu avem deșeuri uh, în plus, să nu trebuiască să reciclăm în plus, să reciclăm uh, aparatul în întregime. Să se schimbe doar bateria sau acumulatorul. Iată cele două subiecte pe care îi le propun raportorului. Și o spun din nou, ca și dumneavoastră, sunt îngrijorată de buna folosire a resurselor și vreau să fie eliminate produsele nesănătoase, dar trebuie să luăm în considerare și cetățenii vecini. Ehm, mulțumesc. Carl Schüttler mi mai cerut încă o dată cuvântul, vă rog. That's not a strong argument. Nu cred că este un argument uh, suficient de valid. Dacă considerați că 90% din toate bormașinele folosite în uh, Europa sunt folosite de fapt mai puțin de o jumătate de oră în tot ciclul de, lor de viață, uh, e, e un ciclu de viață absolut inutil. Da? Deci, deci este mult mai bine pentru uh, familiile care nu au venituri mari pentru uh, să, uh, să se echipeze cu baterii pe bază de litium și nu pe bază de nickel cadmium. Deci nu nu cred că argumentul dumneavoastră este bun. Pentru că toată lumea folosește aceste unelte. Da? Deci unii oameni își cumpără o bormașină cu baterii și o folosesc în total o jumătate de oră în toată viața lor. Deci nu cred că trebuie să-i lăsăm pe sărași să cumpere în continuare produse toxice. Nu asta ne va ajuta. Bohrmaschine, lieber Karl Schlüter. <laughs> Und jetzt möchte ich, jetzt möchte ich... Înseamnă că eu trebuie să uh, împrumut o bormașină, nu să o cumpăr, da? De fiecare dată când vreau să dau gaură. Bun. Hai să dăm cuvântul comisiei. Thanks, uh, Mr. Chairman. Um, and uh, whether salaries will be cut or not, let's să vedem, poate ne se taie și nouă salariile, poate din altă parte și atunci uh, ne adaptăm și noi lăsând gluma da, parte, uh, câteva cuvinte despre proiectul de raport uh, prezentat și după aceea voi răspunde și întrebării lui Carl Schlüter. Vrem mai întâi să-l felicităm pe raportor pentru acest raport bun, care în esență susține propunerea Comisiei, inclusiv în chestiuni legate de uh, acte delegate, comitologie și temeiul juridic dublu care considerăm noi că este necesar pentru a arăta faptul că directiva bateriei a fost uh, creată cu un temei legal din sfera pieței unice. Propunerea este mai ambițioasă decât a noastră, în cel puțin o privință, și anume uh, prin adăugarea uh, bateriilor de tip pastilă cu conținut de mercur în domeniul de aplicare al instrumentului. Într-adevăr, se, s-a menționat un studiu al Comisiei care a fost uh, publicat după uh, prezentarea propunerii noastre inițială. Uh, este nu chiar un studiu de impact uh, complet, dar este ceva care este asimilabil unui studiu de impact. Deci, dacă Parlamentul susține propunerea noastră, domnule raportor, atunci trebuie să vedem cum vom uh, revizita această propunere a dumneavoastră. Uh, propunerea noastră este mai puțin ambițioasă în ce privește data de intrare în vigoare, pentru că noi propuneam uh, data de 2015. Dumneavoastră ați argumentat amânarea pe care produceți, propuneți dumneavoastră până în 2016, dar Eh, eu cred în considerare că 2015 este în continuare cea mai bună dată și eu știu că eh, și eh, colegii din, colegi, din Consiliu doresc o perioadă mai lungă până la intrarea în vigoare, deci o amânare și mai mare decât cea propusă de dumneavoastră. În ce privește retragerea de pe piață a stocurilor existente și a pieselor de schimb, acestea sunt uh, implicit menționate și în propunerea Comisiei. Este o chestiune de uh, interpretare a noțiunii de punere pe piață. Da? Dar aici observăm că sunteți mai explicit în propunerea dumneavoastră. Deci menționați atât stocurile uh, cât și de, de unelte, cât și cele de piese de schimb. Deci există detalii cuprinse în raportul dumneavoastră pe care va trebui să le mai discutăm dacă acestea vor deveni poziția oficială a Parlamentului. De asemenea, mai sunt și unele chestiuni privind alinerea la procedura de comitologie care mai trebuie uh, discutate între uh, analiștii, avocații și instituțiile noastre în general. În ce privește întrebarea domnului Schluter, Avem, am avut întâlniri, uh, consultări multiple în ce privește articolul 11. Uh, dacă citiți uh, textul directivei, acesta nu este foarte clar și răspicat. Statele membre trebuie să se asigure că producătorii uh, uneltelor, acumulatorilor și așa mai departe permit îndepărtarea acestora dar nu se zice de către cine. Și sunt state membre care uh, consideră că producătorii ar trebui să se ocupe de îndepărtare. Pe de altă parte, uh, alte interpretări uh, susțin că îndepărtarea trebuie făcută de către consumator. Uh, există un comitet de tehnic uh, în care sunt cooptați delegația statelor membre care uh, s-a declarat dispus să revizuiască această chestiune. Domnul Schlüter. Domnule Schlüter, întrerupe președintele, haideți să nu ne lansăm în dialoguri bilaterale. Comisia. Deci vom analiza această chestiune și ne vom asigura că această uh, chestiune va fi tranșată în documentul nostru cu cele mai importante întrebări uh, lansate. Am avut uh, deja consultări acum o lună cu Consiliul, deci suntem pe cale de a rezolva problema. Și mai este aici problema etichetării cu privire la capacitate. Știți probabil că avem o, un regulament pentru etichetarea capacității bateriilor uh, reîncărcabile și acumulatorilor de autoturisme, autovehicule, care uh, se poate este aplicabilă din mai 2012 încoace. Uh, din punct de vedere tehnic, uh, este ceva mai dificilă problema în cazul bateriilor nereîncărcabile, și doar când vom avea standarde clare în această privință, vom putea să propunem niște uh, elemente de legislație. Chestiunea este mult mai complexă decât uh, s-a prevăzut inițial și de aceea încă există o întârziere în ce privește etichetarea capacității uh, pentru bateriile care nu pot fi reîncărcate. Celelalte baterii, cele reîncărcabile, au fost deja uh, Eh, rezolvate din punct de vedere al etichetării cu privire la capacitate. Mulțumesc și acum, în încheiere, dau cuvântul încă o dată raportorului, dacă mai dorește. Желая и то, желая и то с удовольствие, защото... Domnule președinte, Chiar vă mulțumesc că mi-ați dat încă o dată cuvântul, pentru că dezbaterea asta mi-a plăcut foarte mult. Vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au participat la dezbaterea asta dinamică și încerc să răspund acum la întrebările colegilor. Mai întâi, doamna Cocovici. Vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră eh, foarte pertinentă în legătură cu Mercurul. Eh, a existat o comisie de raportare care a arătat anul trecut că mercurul nu mai este până la urmă utilizat în baterii și până la 2013 se va desfășura și un dialog cuprinzător pe această temă. Acum însă cred că este momentul oportun să stranșăm odată și pentru totdeauna problema mercurului. Acum vreau să reacționez la cele spuse de domnul Schlüter. Domnul Schlüter a adus în discuție chestiuni foarte importante și împărtășesc între totul opinia dumnealui. Dar am avut discuții cu producători, cu reprezentanții consumatorilor, cu instituții de, institute de cercetare și alți actori direct vizați care mi-au arătat că la celulele fotovoltaice și la anumite materii plastice, materiale plastice, cadmiumul este folosit în mod corent. Și credem că cadmiul recuperat din baterii poate fi reutilizat în aceste aplicații. Sigur, bateriile cu nickel și cadmiu au dezavantajele și deficiențele lor și avem nevoie de timp pentru a uh, maturiza, a dezvolta mai bine tehnologia de reciclare a lor. Uh, în plus, aceste baterii sunt relativ scumpe. Deci trebuie să mai treacă timp până ce aceste baterii pot, trece, uh, pot fi produse la preț mai mic. Și în plus ne aflăm și într-o situație de criză economică. Cu alte cuvinte, Cred că dacă introducem o interdicție uh, brusc, uh, firmele vor face pierderi mari, pentru că firmele încă nu sunt uh, pregătite să treacă la producția unor noi tipuri de baterii. Deci, Acum că facem asta pe, în 2020 uh, sau imediat, adică la intersecție interdicție mă refer, haideți să o luăm mijlocul acestei perioade dintre acum și 2012, adică 2016. Astfel oferim producătorilor alternative, oferim posibilitatea ca aceștia să-și ajusteze producția și după 2016, gata, s-a terminat. Uh, stimată colegă Janssen, sunt uh, um, foarte recunoscător pentru comentariile dumneavoastră. Deci, uh, ați arătat foarte bine că bateriile pe bază de litiu sunt scumpe și mai este și o problemă cu reîncărcarea lor. Dacă încărcarea, reîncărcarea nu se face în anumite condiții specifice, acestea pot exploda și mai există și alte riscuri. Deci există încă probleme tehnice cu aceste baterii, care, vă spun, sunt încă mult prea scumpe. Tocmai de aceea sunt foarte recunoscător pentru faptul că în unele părți din uh, Europa de Est uh, putem să fim feriți uh, deocamdată de o, o, o schimbare radicală care ar implica și uh, scumpiri majore. Deci mă bucur că acest lucru poate fi preîntâmpinat. Și apoi, uh, răspunzând observațiilor uh, Comisiei, pot să spun că atât Comisia Europeană cât și reprezentantul Comisiei au uh, realizat în tocmai obiectivele și direcția pe care se orientează raportul meu. Sigur, discuțiile mai vor mai continua și vă voi raporta despre progresul lor. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege. Sie hatten... Mulțumesc, stimate coleg. Am înțeles că ați solicitat un aviz din Comisia Jurii. Eu nu văd să există obiecții în această privință, așa că vom solicita un aviz din partea Comisiei Jurii. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 decembrie, ora 12. Pe 23 ianuarie vom dezbate aceste amendamente în, iar pe 19 februarie vom avea uh, votul în comisie, sperând că votul în plenară va uh, fi uh, programabil pe sesiunea din aprilie. Și trecem cu asta la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, care este punctul 17 și privește un uh, raport de al meu și este vorba de uh, modificarea și alinierea unor directive uh, uh, la, la tratatul de la Lisabona. Este vorba de așa numită diferită directiva breakfast, directiva pentru mic dejun, care vizează anumite produse precum zahărul, zahărul cubic, cafeaua, cicoarea și alte câteva produse. Unele dintre ele le vedeți proiectate pe uh, pereții Parlamentului European, dar acum haideți să trecem la lucrurile serioase. Uh, este vorba despre directive ale Consiliului care uh, trebuie respect, ele însele respectiv actele delegate, regulamentele de punere în aplicare aliniate la tratatul de la Lisabona. În special, se, ce, se dorește oferirea unei posibilități pentru Comisia pentru a aline, ajusta, alinea, a autoriza anumite modificări la anexele tehnice. În plus, propunerea Uh, dorește să uh, elimine competențe ale comisiei în cazurile în care uh, alte instituții competente au fost desemnate prin legislație. Trebuie să să confirm că propunerea comisiei face un pas înainte, reprezintă un progres față de propunerea inițială. Până acum, Parlamentul a avut o, dreptul să obiecteze la, doar la două dintre aceste directive. Acest lucru însă este pe cale să se schimbe. Printr-o astfel de procedură au fost uh, ajustate uh, directiva privind uh, laptele, laptele condensat și așa mai departe, la niște standarde internaționale privind conținutul de proteine al acestui lapte. Uh, sigur că există uh, pe de o parte aceste transferuri de competențe, pe de altă parte există și modificări de, privind definiția, denumirea, etichetarea produselor. Și pentru pentru că trebuie modificate și părți esențiale pe fond ale directivei, eh, considerăm că comitologia nu este oportună ca procedură de amendare. În aprilie 2012 a intrat în vigoare modificarea directivei privind sucurile naturale obținute din fructe eh, și eh, au fost și formulate unele uh, derogări la uh, față de noile, uh, noul cadru de reglementare. Și aici de a fost pus în aplicare doar pentru elemente considerate neesențiale. De aceea vreau să vă propun să mergem pe aceeași linie Uh, și să conferim comisiei doar uh, competențe limitate în timp și limitate pe fond, limitate în timp la 5 ani, pentru modificarea uh, prin comitologie a prin, prin modificarea directivei. Iar odată la 5 ani să putem să reevaluăm uh, atribuțiile Comisiei în acest sen, uh, sens. Cam atât pe scurt privind această așa numită directiva breakfast, directiva pentru directiva micul dejun și dau cuvântul doamnei Oconi. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Cum ați spus și dumneavoastră, un text tehnic, dar important, pentru că vorbim aici de modul în care legislația ar putea să evolueze în viitor pe toate subiectele pe care le-ați menționat, extras de cafea, de cicoare, cacao, ciocolată, dulceață, marmelada, lapte și așa mai departe. Cum ați spus, facem un pas înainte și este clar că definițiile și caracteristicile acestor produse sunt esențiale în textul de bază și nu trebuie să facă parte din domeniul de aplicare a competențelor conferite. Vorbim despre rolul de colegiuitor și nu de Comisia Europeană singură. Nu vorbim despre lucruri lipsite de importanță, nu vorbim despre uh, subiecte foarte urgente. Și, încă o dată, vorbim de colegiuitori. Trebuie să ne asigurăm că există un bun echilibru pe aceste subiecte. Nu trebuie să oprim uh, inovația sau modernizarea legislației în acest domeniu, dar nici nu trebuie să uh, ne aflăm într-o instabilitate juridică. Vă reamintesc că uh, companiile din Europa suferă de pe urma acestei instabilități juridice și le este foarte greu să estimeze pe termen mediu și chiar scurt care va fi evoluția legislației care le guvernează. Pe scurt, îl felicit pe raportor pentru poziția adoptată în acest raport. Evident, vorbim de chestiuni de ordin tehnic, care țin de relațiile interinstituționale, actualizarea legislației după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, da, e un subiect care ar putea să aibă un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Mulțumesc raportorului și stau la dispoziție pentru o posibilă viitoare discuție bilaterală. Mulțumesc! Mulțumim și are cuvânt acum raportarea din urmă pentru liberal, Brita Heimers. Mulțumesc. Vreau să arăt că, în primul rând, rapoartele tehnice de multe ori ne înspăimântă, dar când sunt rapoarte tehnice pe care eh, trebuie să le discutăm pentru că trebuie să ne aliniem tratatului de la Lisabona, atunci este un lucru bun. Eh, pentru că trebuie într-adevăr să eh, stabilim eh, cine este competent pentru cine și trebuie să stabilim dacă competența ar trebui să fie sporită în domeniul legislatorului sau legislativului sau chiar a executivului la nivelul comisiei. Într-o perioadă în care foarte mulți se doresc de Uniunea Europeană și de oportunitatea anumitor acțiuni întreprinse de aici, trebuie să ne gândim uh, Uh, la impactul pe care toate inițiativele legislative le au asupra, uh, îl au pe asupra sferii private a cetățeanului. Acum, în ce privește tema limitării sau definirii competențelor comisiei, dacă trebuie să meargă până la modificarea anumitor caracteristici sau dacă trebuie să lăsăm totul pe seama statelor membre, trebuie să ne gândim că aici avem a face de a, cu elemente de legislație, cu legi care sunt în vigoare de foarte multă vreme încoace. Eh, trebuie să vedem în câte cazuri au fost nevoie eh, operări, a fost nevoie de operarea unor eh, modificări pe caracteristici, să vedem de câte ori a intervenit comisia și care a fost mobilul, justificarea acestor intervenții. Pentru că, pentru că Europa a dezvoltat ceva sau pentru că a trebuit să ne alinăm la anumite standarde noi, deci trebuie mai întâi să vedem uh, care au fost uh, intervențiile de pe, până acum, cum se schițează lege și atunci vom ști mai bine care sunt atribuțiile pe care vrem să le conferim în continuare Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna McKevin am avut o discuție, mai amintesc de curând, cu privire la definiția ciocolatei, ce înseamnă ciocolată și propunerea tehnică din partea comisiei ar fi fost ca uh, întreaga ciocolată făcută în Regatul Unit, care conține mai mult lapte, să nu mai poată fi numită ciocolată. Uh, au fost titluri internaționale în ziar, au venit aici producători din Ghana și uh, a fost foarte intens. Deci, da, e vorba de chestiuni tehnice și birocratice când analizăm aceste rapoarte, dar poate să fie ceva chiar important. Și de aceea sunt de acord cu președintele, nu trebuie să fie delegate, fiindcă trebuie să fim atenți la tradițiile naționale, nu să ne axăm doar pe aspectele tehnice. Există un aspect la care vreau să mă refer, uh, dulceață, gem. Uh, ce putem face în acest caz? Ingredientele pentru dulceață da, poate că aici ar trebui să delegăm competențele comisiei, fiindcă sunt unii care vor să adauge whisky în dulceață sau altceva care nu modifică caracteristicile produsului, doar îi dau o aromă locală. Deci, amendamentul 8 din propunere, domnule președinte, unde ștergeți anexa 2 din propunerea comisiei, se spune it would be affecting annex 2. Uh, las asta la uh, aprecierea dumneavoastră, da? Evident că există persoane preocupate de calitatea produselor alimentare deci nu vrem uh, să fie acte delegate când cineva încearcă să scoată ceva din ingrediente, fiindcă asta e o problemă de calitate. Deci putem spune, poți adaugi ceva fără să elimini din ingredientele normale pentru dulceață. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm și sigur este un uh, raport important, chiar dacă e ultimul punct și nu sunt mulți colegi să discute. Äh, Mulțumesc. Sigur că raportul este important, de-aia m-am și ocupat eu de el ca în calitate de președinte. Nu. Asta a fost o glumă, dar haideți să dăm cuvântul uh, comisiei, după care îmi voi permite și eu câteva remarci uh, de încheiere. Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și pentru acest proiect de raport. Suntem de acord cu abordarea din propunerea noastră și anume să folosim uh, acte delegate pentru a modifica niște aspecte pe care le numim parametri. În introducerea dumneavoastră ați vorbit ca o paralelă cu directiva privind sucul de fructe. Vreau să vă spun că acolo există o anexă cu definiții, ce înseamnă nectar, ce înseamnă uh, suc de fructe dar există o serie de uh, parametri care pot fi modificați prin acte delegate de comisie, pe când aici ați spus definițiile și toți parametrii în aceeași anexă. Toată lumea trebuie să se întrebe în ce măsură putem judica, um, justifica contribuabililor europeni că avem proceduri normale, costisitoare pentru a schimba Uh, conductivitatea cenușei sau dacă luăm directiva privind dulceața menționată, pectina lichidă și așa mai departe. Ar putea să dureze un an, doi pentru așa ceva și poate durata nu e chiar așa de importantă pe cât e importantă costul pentru modificarea unor parametri simpli de ce, genul ce, celor pe care i-am dat exemplu. Mulțumesc! Vielen Dank! Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Doamna Ramers a mai pus o întrebare, dacă puteți să răspundeți și la acea întrebare, pentru că constat că nu ați răspuns la acea întrebare. Sau? Es ging um die Definition. Die defini era vorba de eh, definiții. Dacă întrebarea era dacă Comisia a intervenit deja asupra definițiilor, dacă da, cât de des în ultimii ani și care a fost motivul. Aceasta este întrebarea pe care v-a pus-o doamna Reimers. Um, on the definition itself. Înce- deci, în ceea ce privește definiția propriu-zisă, depinde dacă includeți parametri în definiție. Poate a fost o modificare, din câte am înțeles uh, aici, dar în ceea ce privește parametrii, sigur, lucrurile pot să se modifice mai repede în funcție de diferite criterii tehnice și ce se întâmplă la nivel internațional și așa mai departe. În orice caz, ce s-a întâmplat în trecut nu înseamnă că se va întâmpla neapărat și în viitor. Evoluția tehnică e mult mai rapidă și cred că trebuie să uh, putem rămâne funcționali și să modificăm acei parametri de câte ori se dovedește a fi necesar și încă uh, destul de repede. Ich frage nach. Întreb și eu încă o dată au existat în trecut cazuri, au existat un singur caz sau s-a întâmplat de mai multe ori acest lucru? Cu alte cuvinte, de ce solicitați acest drept? Dacă vă referiți uh, la faptul că nu vom modifica foarte des, aveți dreptate. O să verificăm și o să vă spunem. Nu putem să vă informăm chiar acum, dar sunt de acord că nu des prin urmare, nu timpul este factorul relevant aici, ci faptul că vorbim de o procedură relativ costisitoare pentru modificarea unui parametru tehnic și sigur că e nevoie de mult timp. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, Bine. Mulțumesc, cred că am recepționat mesajul. Eh, poate ne și oferiți o situație ulterior în scris eh, cu privire la eh, frecvența modificărilor și în ce privește justificarea anumitor cheltuieli în fața cetățenilor. Despre asta o să mai putem vorbi cu siguranță cu Comisia Europeană. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Mulțumesc și Linde McEwen pentru uh, problema pe care a dus în discuție, cea a uh, mixturilor, a, a amestecurilor de diferite tipuri. Uh, vă puteți imagina că și noi uh, dorim să uh, punem mâna pe acele drepturi și să și dorim să monitorizăm îndeaproape acele chestiuni care în baza tratatului de la Lisabona țin de competențele noastre. Nu vrem nicio explozie a costurilor, nu vrem să creăm poveri suplimentare pentru cetățeni. O să observăm și care este dezbaterea care va avea loc la Consiliu, dar pentru noi este de prioritate zero să ne aliniem la tratatul de la Lisabona. Vom organiza o întâlnire cu uh, raportorii din umbră, data uh, va fi stabilită curând, aștept uh, din partea comisiei cifrele promise, iar termenul de depunere a amendamentelor este 5 decembrie la ora prânzului. În 23 ianuarie vom discuta aici în Comisia Envi amendamentele și probabil vom vota în comisie pe 19 februarie, respectiv încercăm să obținem un vot în plenară în plenara din aprilie. Cu aceasta am epuizat ordinea de zi pentru ziua de astăzi. Mâine vom începe punctual la ora 10 atunci vom avea un schimb de opinii cu domnul Gerd Danse, director executiv al ECHA. Uh, vreau să uh, rog colegii și asistenții uh, din cabinetele lor să se asigure că vom participa în număr mare la această, acest schimb de opinii. Vă doresc o seară frumoasă și ne revedem mâine. Și înainte de a părăsi sala, Vreau să salut uh, în mod călduros uh, uh, pe cei opt jurnaliști care sunt în sală azi la invitația doamnei Hidner. Am făcut deja acest lucru și azi dimineața. Știu că ați ajuns în sala noastră de ședință la sfârșitul ordine de zi, dar totuși vă mulțumim că ați trecut și pe la noi în cadrul călătoriei noastre de studiu. La revedere!